doamnelor și domnilor vreau să vă rog să vă așezați o să continuăm acum cu ordinea de zi și cu dezbaterea noastră. Următorul punct pe ordinea de zi sunt uh, concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie, declarații ale Consiliului European și ale Comisiei. Aș vrea să dau cuvântul mai întâi președintelui uh, Consiliului european, domnul Donald Tusk. Aveți cuvântul, domnule Tusk. Thank you. Mulțumesc, stimate președinte, stimați eurodeputați.